Colleagues, good afternoon. We've got... Dragi colegi, bună ziua! În această după masă v-am pregătit un schimb de opinii cu coordonatorii pentru proiectele TNT. Astăzi am prevăzut trei. Domnul Balaș, domnul Telicca și domnul Brinkhorst. Dumnealor ne vor vorbi câte 10 minute, noi le vom pune întrebări și apoi vom vedea cum procedăm în continuare. Mâine dimineață discutăm cu ceilalți coordonatori, domnul Cox, doamna Pais, domnul de Oliviera, domnul Savary și Vink și domnul Sechi. Și, desigur, avem uh, un schimb de opinii cu vicepreședintele Calas. vom lăsa schimbul de opinii cu vicepreședintele Calas la sfârșit, ca un fel de desert. Așa că, fără să mai lungim vorba, începem cu proiectul prioritar 17, axa feroviară, feroviară Paris, Strasburg, Stuttgart, Viena, Bratislava. Domnule Balas, aveți cuvântul. Mr. Chairman, ladies and gentlemen, when we are Mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor. Atunci când ne prezentăm raportul în Parlamentul European în legătură cu activitatea noastră de coordonator, cred că cel mai util este să măsurăm valoarea adăugată pe care o putem aduce la eforturile făcute de statele membre. Proiectul prioritar 17, care merge până la Bratislava, face parte dintr-o rețea centrală a infrastructurii de transport a Uniunii Europene și constituie un element foarte important pentru competitivitatea pieței interne. Valoarea noastră adăugată constă în mai multe elemente, printre care faptul că trecem de granițele naționale, interconectăm statele membre. Nici un singur stat membru nu poate să își dezvolte cu propriile sale capacități doar o rețea competitivă. Nu e întotdeauna ușor să convingi țările vecinate să lucreze împreună și să desemneze un singur punct de lucru, de exemplu. În al doilea rând, un alt element de valoare adăugată înseamnă să depășește un mod de transport, adică să avem intermodalitatea, să nu ne limităm doar la feroviar, avem uh, intermodalitate cu sectorul rutier, cu căile navigabile interne, de exemplu. Trebuie să asigurăm o eficiență a transportului de călători și de mărfuri. În al treilea rând, interconectarea este foarte importantă de exemplu, în cazul uh, rețelelor feroviare, este foarte ușor să construiești rețele și trebuie să asigurăm un fel de continuitate, chiar dacă guvernele în statele membre se schimbă, sau chiar dacă pe durata unui singur guvern se schimbă uh, conduce la Ministerului de Transporturi, așa cum am văzut de multe ori că s-a întâmplat, chiar și la linia aceasta pentru care sunt eu responsabil, noi asigurăm continuitatea și cooperăm cu statele membre, cu guvernele care sunt uh, autoritățile ce iau cele mai importante decizii, dar sunt și cele mai fragile. Pot să vă dau o listă, dacă doriți, cu miniștrii din cele patru state membre în care se întinde această linie feroviară și pot să vă spun că de fiecare dată când s-a schimbat ministrul a trebuit să luăm totul de la zero. Totuși am uh, înregistrat un succes și pot să vă spun că statele membre sunt dispuse să pună în aplicare proiectul prioritar 17. Nu există nicio îndoială în statele membre cu privire la utilitatea acestui uh, prim, acestui instrument de acces în Europa. Deocamdată, doar 43% din uh, tot parcursul liniei a fost uh, construit și pentru restul, lucrurile sunt în curs. Statele membre își dau seama care sunt responsabilitățile lor. Desigur, într-o astfel de mare linie transnațională, sunt responsabile nu doar pentru ce se întâmplă pe teritoriul lor propriu, ci trebuie să și implementeze această axă și să asigure o integritate a transportului pentru pasageri și mărfuri. Austria are o contribuție foarte importantă și, de asemenea, și uh, Franța, care își uh, finalizează linia de mare viteză pe teritoriul său. Pe scurt, vă fac un, uh, o radiografie pentru fiecare țară. În Franța, avem TGV-ul de la Paris la uh, Boricur și um, restul va fi început în 2012 și se preconizează ca totul să fie gata în 2016, ceea ce e desigur ambițios. Atunci, probabil că secțiunea franceză va fi dată în funcțiune. În Austria, la Sankt Peten va exista S-a inaugurat deja în septembrie 2010 o nouă gară și la Melk se va inaugura gara cea nouă în câteva zile, la sfârșitul lunii noiembrie. Sankt Pert și Viena reprezintă o secțiune feroviară foarte importantă, inclusiv E importantă pentru că noua gară din Viena va fi gata într-un an. 8 decembrie 2012 este data de intrare în funcțiune. Acest lucru va permite o reducere destul de considerabilă a timpului de călătorie. Pentru Germania, vestea cea bună a fost că podul de la Kiel a fost uh, deschis, uh, dat în funcțiune deja acum un an și există acolo o linie dublă ce permite o viteză de 160 de km pe oră, un pod minunat. Mai există o bucată de 61 de km până la München, care a fost gata în luna iunie a acestui an. S-au investit acolo 13 ani de lucrări și 620 de milioane de euro. Această, acest tronson va fi dat în funcțiune în anul viitor. Și viteza permisă va fi de 200 de km pe oră. La Augsburg au început lucrările pentru a conecta transportul urban de rețeaua feroviară, lucru foarte important pentru toate orașele mari. Sperăm să terminăm până în 2019. Există și câteva întârzieri în Germania, mai ales um, la secțiunile, la tronsoanele de frontieră cu Austria, cu Franța, lucrările au fost uh, amânate. Și, din păcate, tunelul Radstadt încă nu este construit. Între München și Salzburg ar trebui să continue lucrările și așteptăm uh, să vedem cum se va lămuri în următoarea situație. La Stuttgart știm că a existat acolo un scandal în legătură cu uh, gara ce urmează să fie construită. Vedem, o să vedem ce va urma să se întâmple la referendum. Referendumul se va ține pe 27 noiembrie, așa că așteptăm să vedem care va fi rezultatul. Rezultatul va avea, desigur, consecințe politice și consecințe tehnice pentru noi. Slovacia reprezintă o altă parte importantă. Ultimul tronson leagă două capitale, Viena și Bratislava. Deocamdată situația este una de provizorat. În Slovacia guvernul are guvernul urmează să se schimbe și um, s-au început discuții și Probabil că va exista un nou uh, model de trafic pentru transportul Viena-Bratislava. El va fi gata în 2012. Caz în care pentru noi va fi foarte importantă interconectarea dintre aeroporturi și liniile feroviare. Iar pentru aeroportul din Bratislava avem uh, preocupări și mai mari pentru că un aeroport singur nu poate fi la fel de eficient uh, ca un aeroport care este interconectat cu zonele vecine. Și, în fine, în legătură cu intermodalitatea, există numeroase aeroporturi și căi uh, fluviale navigabile, precum Rinul sau Dunărea, care uh, sunt foarte apropiate de, de rețeaua noastră feroviară și le putem conecta. La transportul de călători Există un tipar nou și inovator de emitere de bilete inteligentă. Aceasta ar fi o soluție atractivă. Se poate implementa în statele membre, dar și în țări care nu sunt membre ale Uniunii Europene. Se pot introduce bilete speciale și cred că ar fi interesant pentru membrii Parlamentului European să poată merge la Strasburg cu un astfel de bilet. nu așa? Ați putea face o combinație, să călătoriți uh, cu trenul și cu avionul, să combinați cele două moduri de transport într-o călătorie, astfel încât accesul să fie mai ușor. Săptămâna viitoare la Unver va avea loc acea manifestare Zilele Tente și noi uh, am alocat, am dedicat un atelier acestei problematici, legarea rețelei feroviare de aeroporturi. Aștept cu mare interes să văd ce se va întâmpla acolo. Comisia a făcut uh, multe, s-a străduit ca să organizeze aceste ateliere și a invitat acolo statele membre, societățile feroviare, aeroporturile, este o problemă de ordin transnațional, pentru că un astfel de sistem de emitere de, bilet, de emitere de bilete are nevoie de angajamente și aranjamente în întreaga Europa și poate chiar în afara ei. Oricare ar fi aranjamentele, trebuie să asigurăm un grad de confort pentru călători și uh, un uh, flux cât mai uh, lin între un mod și altul. Comisia a venit cu o propunere pentru orientările TNT și uh, în cadrul acesteia axa noastră rămâne o, un element foarte important. Suntem pe hartă și așa cum se văd actualmente lucrurile, cele mai multe tronsoane din proiectul prioritar 17 vor fi gata înainte de 2020. Mulțumesc! Președintele, președintele mulțumim foarte mult, domnule Balaș. Deocamdată am trei vorbitori pe listă, domnul Ferber, domnul Kramer și domnul Bacher. Doamna Lichtenberger este de asemenea printre ei. Colegi, Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Aș vrea să încep prin a-i mulțumi domnului Balaș. Este unul dintre coordonatorii uh, rețelei și uh, îi suntem recunoscători pentru acest raport atât de cuprinzător. În ceea ce privește Comisia și procedura legislativă, uh, ceea ce Uh, trebuie să discutăm aici este, după părerea mea, că există o linie paralelă dacă referendumul de la Baden-Württemberg nu va permite această extensie, construirea acestei extensii. Stuttgart uh, nu este implicat doar în proiectul de cale ferată, ci în, uh, este pe, pe ruta, pe traseul către uh, graniță și sunt uh, aici foarte numeroase restricții de viteză. Sunt un pic uh, preocupat de faptul că ähm, die Strecke über äh, Karlsruhe, Stuttgart, Ulm, Augsburg, München ablösen. Și de asemenea avem Stuttgart, München, care ar putea fi, prelua acest tronson. M-ar interesa să știu ce părere aveți dumneavoastră despre asta de la Augsburg. Mi-a plăcut foarte mult să aud că ați făcut o trimitere specială la Augsburg și la ce se întâmplă acolo, dar mă întrebam cum rămâne cu planificarea, pentru că s-ar putea să uh, rămân anumite segmente de proiect care să fie lăsate deoparte. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Erceg, din uh, partea grupului SND. Ja, vielen Dank, Herr Balasch, auch von meiner Seite. Da, și eu vreau să îi mulțumesc domnului Balasch Ați făcut o descriere impresionantă a stării de fapt pe acest coridor. A spus că 43% a fost uh, completat, 44% uh, uh, este în lucru. Am foarte multe întrebări, dar am să mă concentrez doar asupra celor mai importante și mai ales asupra porțiunii dintre Strasburg și Appleby. S-a vorbit despre două căi ferate electrificate în această zonă și cred că lipsește ceva. Aș vrea o evaluare a situației actuale și a felului în care se va proceda pe mai departe, ce va face guvernul federal acolo și ce putem noi face pentru a sprijini acest proiect. și eu sunt din Bavaria și sunt foarte interesat de această porțiune. Uh, a doua întrebare acum se referă la a doua bucată dintre München și Salzburg. Uh, știți că aceasta este, acesta este un coridor foarte important pentru că leagă Münchenul de uh, partea sudică și cred că uh, partea bună a lucrurilor este extinderea uh, porțiunii Bundov, pentru că în 2010 uh, s-au început aici lucrările. Este uh, cea mai mare problemă a Germaniei în acest moment, problemă de capacitate, pentru că uh, există un număr foarte mare de călători și un volum mare de uh, mărfuri și de aceea vreau să știu care este stadiul discuțiilor cu Guvernul Federal. Ați menționat de asemenea tunelul uh, Rastatter. Există două proiecte care se întâlnesc aici, uh, proiectul uh, prioritar 17 și proiectul 24. Acest tunel va fi construit aici. Căile, germane, căile ferate germane și-au exprimat uh, opinia cu privire la acest proiect. Credeți că guvernul federal va pune la dispoziție fonduri pentru acest proiect sau ce se va întâmpla? Domnul Kramer, spune președintele, trei minute. Mulțumesc uh, pentru prezentare. Antevorbitorul meu a ridicat niște probleme uh, foarte interesante și uh, ne-ar interesa și pe noi uh, părerea Ministerului Federal de Transport. Spuneați că 43% din proiect este încheiat, este complet și Germania a semnat 14 uh, tratate uh, transfrontaliere. Nu avem însă semnături uh, care să garanteze, iar în Germania nu există bani pentru toate proiectele. Nu sunt bani nici pentru șosele, nici pentru renovarea podurilor. Jumătate dintre proiecte sunt deja încheiate între Nuremberg și München și de deci, aceea ar trebui să, ne, uh, să începem să ne punem întrebări. Uh, e interesul nostru să finalizăm aceste proiecte cât mai repede, dacă ceilalți, celelalte părți participante nu uh, se țin de cuvânt. Ați menționat problema de, de la Stuttgart cu noua gara. Acolo nu vor fi bani europeni. Alte state membre au mai menționat această chestiune și domnul Ferber vorbea despre partea care uh, nu putea fi utilizată din această rută pentru că este foarte abruptă. Acum cheltuim 3 miliarde de euro ca să construim o nouă cale ferată care nu va funcționa niciodată pentru transportul de mărfuri. Știu, ați spus uh, lucruri foarte interesante. Nu, nu ați vorbit prostii, dar acum e rândul meu și vreau să uh, spun părerea. Există probleme și cu gările datorită uh, legilor pe care le avem în legătură cu gările. Ele, peroanele trebuie să aibă o anumită înălțime și există și legislație europeană la care Germania este parte. Fundația de la Stuttgart nu respectă aceste norme și vreau să știu care este reacția dumneavoastră la acest uh, fapt. Știu că am depășit uh, timpul, dar poate mai au cuvântul mai târziu. Mulțumesc. Vreau să mă reamintesc că uh, membrilor că toate comunicările trebuie să treacă pe la președinte, fie ele și insulte. Domnul Pircăr, da, mulțumesc domnule președinte, mulțumesc pentru raportul coordonatorului. Am trei întrebări. Prima se referă la uh, punctul uh, de trecere a frontierei dintre Bavaria și Austria, uh, bucata de lângă Salzburg, cred că acolo trebuie să se construiască un pod partea austriacă a luat toate măsurile necesare din punct de vedere infrastructură, dar nu avem acel pod. El nu este încă construit. Uh, care sunt motivele pentru această întârziere și când credeți că va începe construcția? Când, de asemenea, va fi uh, efectuată acea conexiune. În legătură cu uh, aeroporturile și uh, legăturile cu calea ferată, vom avea niște evoluții foarte interesante cu uh, Dunărea, cu Adriatica și apoi cu uh, legătura cu Bratislava. Am văzut uh, raportul dumneavoastră și aici scrie că vor avea loc noi uh, negocieri datorită unei reevaluări uh, a situației economice. Poate unele proiecte vor fi modificate. Deci care este starea de fapt? Când ne putem aștepta ca aceste două aeroporturi, Bratislava și Viena, să fie conectate? Pentru că avem nevoie de ele. Și care ar fi motivele întârzierii? Iar a treia întrebare se referă la problema intermodalității. Avem nevoie în uh, domeniul transporturilor de această intermodalitate, pentru că avem uh, transporturi navale, rutiere, uh, pe căile ferate și aeriene. Ce măsuri se vor lua pe, în viitorul apropiat astfel încât să ne asigurăm că se va optimiza intermodalitatea. Mulțumesc, uh, spune domnul Durant. Uh, unele dintre întrebările pe care vreau să le pun au fost deja ridicate, dar uh, trebuie să insist pe această problemă a triunghiului industriei chimice din Germania. Cred că e un pas foarte important pentru că e vorba de o porțiune foarte importantă și din punct de vedere al uh, Uh, transportului de pasageri. De aceea cred că e un tronson foarte important. Uh, în legătură cu Știți, mă întreb, pentru că vin la Strasburg uh, cu trenul întotdeauna și mă întrebam despre podul de la Kel. De ce construcția a încetat după finalizarea podului? Și a treia întrebare se referă la bucata dintre Viena și Bratislava. Aici nu avem uh, nicio prioritate clară. Uh, am auzit că sunt mai multe semnale din partea Slovaciei, din partea Austriei, care vor fi primii pași uh, care vor fi urmați. Pentru că ne dorim un, uh, o legătură rapidă și eficientă uh, între cele două orașe pe calea ferată. E un coridor care funcționează foarte bine, iar îmbunătățirile introduse până acum uh, de, au dus la o îmbunătățire și pe mai departe a situației pentru pasageri și marfă, așa că există lucruri care se întâmplă, lucruri bune care se întâmplă, chiar dacă nu este gata între, întregul proiect. Mulțumesc, domnule președinte, domnule coordonator, mulțumesc că mi-ați dat uh, cuvântul. Eu nu, sunt, nu mai sunt uh, membru al Comisiei Transporturi, dar am fost și de aceea vreau și eu să vă pun uh, câteva întrebări. Am vorbit oare prostii toți acești ani? Toate aceste probleme s-au mai discutat. Am mai vorbit de finanțare, am vorbit foarte serios despre toate aceste probleme și dumneavoastră uh, ne-ați reprezentat la Baden-Württemberg. Uh, acolo se va organiza un referendum, nu știi care va fi rezultatul, dar când mă uit la ceea ce se petrece la Stuttgart, văd cât de uh, diferite sunt cele două realități. Aș vrea să ne spuneți uh, pentru ce n am luptat atâta uh, timp. Uh, acest proiect nu va uh, deveni realitate? Marc, uh, ți mai acord 30 uh, de secunde, spune domnul președinte. Da, ultima dată ultima dată spuneați că se va merge de la Bratislava la Muldorf. Acum mergeți până la Viena. Da. Uh, mulțumesc pentru toate întrebările E momentul să discut cu domnul Ranzor, ministru, și am o listă lungă de întrebări pe care să îi le pun la rândul meu. Unele Da, am, abia am primit acea listă, tocmai am primit-o. Dar aș vrea să mă limitez la ceea ce știu, adică proiectul 17. Sigur că există o listă lungă de întrebări de pus și unele dintre ele pot fi și actualizate. De curând am avut uh, ocazia să vorbesc cu, uh, cu domnul ministru personal și sunt oricând gata să merg la Berlin sau oriunde în Germania Ultima dată ne-am întâlnit la Strasburg. A fost o întâlnire foarte bună, pe teren neutru, ca să zic așa. Și uh, am uh, comunicat foarte bine. Asta am făcut și la Berlin mai de mult, dar rămân probleme ce țin de competența Guvernului Federal German altele cad în competența landurilor. Iar Uniunea, Comisia, coordonatorii nu pot să ia decizii, cel puțin nu singuri, nu de capul lor. Eu vă spun care este situația, așa cum o văd eu, dar personal nu pot decât să pun întrebări statelor membre și poate că cel mai uh, adesea miniștrilor transporturilor din aceste țări. În acest caz, cel uh, din Germania. De ce nu au continuat lucrările? Nu știu nici eu asta. Planul era ca odată ce aveam acel pod minunat de la Kel, pe care l-am așteptat uh, zeci de ani, am fost la uh, ceremonia de deschidere, am prezidat-o eu însumi, am văzut cele două linii care permit o viteză de 160 de km pe oră, am sărbătorit uh, evenimentul și pe urmă nu s-a mai întâmplat nimic. Acum am mers mai departe și apar probleme similare. și în alte zone. Deci, n-am să repet ceea ce am spus deja, suntem uh, de acord că reprezentanții mai multor uh, organisme, precum Comisia sau coordonatorii, nu pot decât să repete din nou aceste întrebări, pentru că toate aceste segmente, toate aceste porțiuni sunt necesare pentru a întregi proiectul, altfel uh, el nu are nicio valoare. Poate că unele verigi din acest uh, lanț uh, se mișcă mai încet, acest triunghi al industriei chimice este un uh, bun exemplu în acest uh, sens. N-am să intru în detaliile proiectului Stuttgart 21, uh, e unul foarte complicat și stația Gara e doar o bucățică. Există alte conexiuni cu aeroportul și așa mai departe. În ceea ce privește finanțarea europeană, putem să finanțăm căile ferate. Celelalte elemente de infrastructură țin de statele membre sau de regiuni de uh, autorități locale. În 2005 am fost la Stuttgart, de atunci când am preluat postul de coordonator și uh, am întrebat care este o alternativă la acest proiect. Mi s-a spus că nu există altă posibilitate. Nu există altă posibilitate. Nu avem alternativă. Asta înseamnă că decizia fusese deja luată din punct de vedere politic. Și sigur că în, la vremea respectivă s-a ținut cont de condițiile de atunci. S-a decis că nu există altă soluție, dar, desigur, întotdeauna există alte soluții lucrurile au evoluat, au avut loc uh, proteste, contestări la Stuttgart și acum avem această decizie germana nu este uh, limba mea maternă, o vorbesc cu plăcere întotdeauna, dar atunci când am citit uh, despre problema referendumului m-am blocat. Nu știu dacă ați uh, citit uh, despre această chestiune în legătură cu proiectul 21, dar cred că ar trebui să uh, chemăm un avocat pentru a înțelege uh, întrebarea care este adresată în referendum cetățenilor. Uh, sunt convins că nu multă lume va înțelege această întrebare, va ști să o decodifice. Pe 27 uh, noiembrie vom afla rezultatul acestei consultări și apoi va trebui să dăm o interpretare politică a acelui rezultat. Va trebui ca autoritățile să reacționeze odată ce uh, poporul și-a exprimat uh, voința iar apoi va urma punerea în aplicare, faza tehnică de construcție a proiectului politic. În ceea ce mă privește, odată ce va veni acel moment, voi reveni asupra dosarului și, din nou, cu plăcere, voi vorbi despre rezultatele uh, înregistrate în fața dumneavoastră. Pe durata mandatului meu nu s-au uh, nu s-au întrevăzut alte rezultate în uh, ruta Paris-Bratislava. Sigur că în viață trebuie să găsim mereu uh, soluții și alternative. Se poate face, uh, lucrurile se pot face și altfel, mai ales când vorbim de rețele feroviare. Dar în pentru mandatul meu am avut un cadru de uh, lucru. Uh, în ceea ce privește acel triunghi al industriei chimice, sigur că e foarte important pentru transportul de mărfuri. Comisia Europeană este în favoarea acestor lucrări. La Bratislava legătura între cele două aeroporturi este esențială, mai ales pentru capitala uh, Bratislava. Se pare că cele două părți s-au pus de acord să existe o legătură între Șverat și aeroportul de la Bratislava. E un proiect fezabil, iar acum Dacă există noi studii, nu știu, dar în uh, Slovacia decizia politică a fost luată, noul ministru este în post, după alegerile din martie, însă vom avea un nou ministru cu care vom discuta din nou și vom pune din nou problema pe tapet. Mulțumim, domnule Balaș. Acum mergem mai departe cu proiectul 27 calea ferată Baltica, varsovia Helsinki. Deci îi dau cuvântul domnului Telicca. Uh, Mulțumesc, uh, domnule președinte, stimați europarlamentari, domnilor și domnilor. Pentru prima oară asist la o reuniune a Parlamentului European, ceea ce este un mare avantaj. pentru că vedem cum poate evolua un proiect. De fiecare dată, uh, reuniunile noastre ne ajută să facem o evaluare a situației de fapt și de fiecare dată ne dăm seama ce progrese s-au înregistrat și cu ce obstacole ne întâlnim în continuare. Și multe obstacole încă mai există. Eu spun mereu că s-au făcut uh, progrese, dar au fost și uh, probleme dar, prin comparație cu anii anteriori, pot să spun că de data aceasta, în ciuda situației economice, în special în regiunea Mării Baltice, aș spune că au existat modificări de proporții și succese pe care aceste state membre le-au înregistrat. Vreau să vă reamintesc despre ce e vorba în acest proiect. Este un proiect pentru integrarea noilor state membre, în special țările baltice, dar și Polonia, dar în special țările baltice, în infrastructura de transport, în piața unică în termen de infrastructură de transport. Vorbim despre țări care au sisteme foarte diferite. Avem uh, Um, trenuri cu o singură șină, cu două șine electrificate, neelectrificate, standarde europene, standarde rusești. Deci este o imagine destul de complicată, care este dificil de schimbat. Există interese economice divergente și, de asemenea, analizăm și o regiune care are o importanță strategică uriașă. În termen de concurență, vorbim despre o concurență între noi și vecinii ruși. Vorbim despre integrare, despre țări care au fost puternic lovite de recesiune. Știm cu toții care este situația economică actuală. Vorbim și despre țări care au experiență în ceea ce a menționat uh, Uh, domnul Balas, și anume schimbarea de guvern, dar statele membre menționate au făcut progrese chiar și în această perioadă dificilă și asta trebuie apreciat. O să fiu un pic mai precis acum. De la ultima oară când am fost uh, invitat la această reuniune, v-am spus că am făcut progrese în Estonia și astăzi pot să vă spun că în Estonia am terminat. Încă o dată subliniez că vorbim despre un proiect care vizează viteze de 120 de km pe oră, ceea ce este un prim pas important pentru un cel pe care acum câțiva ani îl consideram o viziune, și anume de a avea o linie electrificată cu standarde europene care să integreze aceste țări cu restul Uniunii. Întotdeauna am spus că trebuie să mergem pas cu pas. Trebuie să ne asigurăm că proiectul, indiferent care ar fi el, este viabil din punct de vedere economic. Deci aceasta este prima oară când finalizăm ceva în Estonia. Estonia a reușit chiar să economisească niște bani. A economisit 2 milioane de euro, ceea ce poate nu înseamnă mult, dar Uh, au reușit să economisească acești bani pe care apoi au investit în semnalizare. Letonia acum. Letonia este o țară care a solicitat și a primit o dispensare din motive economice puternice. O țară care are o infrastructură feroviară destul de bună, bineînțeles, ea trebuie actualizată, dar uh, pentru a atinge obiectivele Rail Baltica, această viteză de 120 de km pe oră, în ciuda dificultăților, ne aflăm încă în plan. Mai ales având în vedere că guvernul leton în aprilie a decis să reia lucrările și să aloce 21,5 milioane de euro din fonduri proprii pentru cofinanțarea proiectului TNT. Deci suntem cât de cât la timp și dacă mă întrebați dacă putem atinge uh, obiectivele, aș spune că da, dacă implementăm în continuare ceea ce s-a convenit deja și ceea ce guvernul leton a reconfirmat. Lituania acum. Lituania, în urmă cu câteva luni, a văzut o așa zisă deschidere a primei, primilor kilometri de uh, cai feroviară cu șină dublă în partea sudică a Lituaniei, cu ecartament dublu. Poate vă amintiți că am reevaluat situația având în vedere criteriile economice și uh, am hotărât că am putea profita de infrastructura existentă, ceea ce, din păcate, nu am putut să facem în întregime, dar am reușit să diminuăm costurile. Deci, din punctul meu de vedere, acesta este un punct important uh, și nu doar simbolic. Cealaltă decizie care a fost luată este la fel de importantă, dacă nu chiar mai importantă. Guvernul și Parlamentul lituanian au definit acest proiect ca un proiect de importanță strategică națională ceea ce are importanță atunci când vorbim despre expropriere de teren. Pentru că asta a fost o dificultate care ne-a tot încetinit. Și este de asemenea un semn de angajament din partea Lituaniei. A treia decizie importantă a fost una pe care am putea să o luăm în râs, dar eu cred că este mai mult decât simbolică, și anume decizia guvernului ca, un, ca să se construiască un centru uh, logistic în Kaunas care să aibă două părți care să fie practic în concurență. Deci am spus că putem uh, lua în râs, pentru că unii ar uh, putea prefera punctul A, alții punctul B și tocmai de aceea cred că este important că guvernul a luat această decizie pentru că este în conformitate cu politica noastră de transport care ne va uh, care va permite proiectului să profite de mai multe ocazii, să aibă mai multe oportunități, dar va sublinia de asemenea și efortul de integrare în ceea ce privește logistica și infrastructura feroviară. Polonia este singura țară care a hotărât în cazul acestui proiect să-și folosească propriile fonduri de coeziune și nu tanteul, ceea ce reprezintă un pas important. Din motive de mediu s-a luat decizia de a se construi o nouă infrastructură aproape de granița cu Lituania, ceea ce în realitate ar uh, însemna o deviere de la ruta prevăzută. Dar, cum am spus, există motive legitime pentru că zona respectivă este importantă din punct de vedere uh, ecologic. Eu aș spune că motivele invocate de Polonia sunt uh, legitime și justificabile și asta înseamnă că acum trebuie să lucrăm cu guvernul polonez pentru a vedea ce decizii se iau și pentru a ne asigura că putem intra cât mai repede în următoarea perspectivă financiară. Deci, pe scurt, cam asta s-a întâmplat în termeni concreți în ultima perioadă. Dar există o evoluție și mai importantă, care, din păcate, având în vedere că raportul a fost uh, publicat pe 10 sau chiar înainte de 10 noiembrie, vreau să vă spun că a existat o reuniune a prim-ministrilor din țările Baltice cu uh, domnul Calas și s-a ajuns la niște concluzii importante la această reuniune. Asta coincide și cu rezultatul unui studiu de fezabilitate care a fost realizat, finanțat parțial de țările Baltice și parțial de Comisia Europeană. Și o să subliniez că în urmă cu trei ani trebuia să existe trei studii, din care am reușit să facem unul, care a ajuns la niște concluzii foarte interesante care vizează această abordare vizionară. Dar una dintre concluzii este că un sistem electrificat cu standarde uh, europene de la Talina, de la Talin până în Polonia este uh, viabil din punct de vedere economic. Am calculat pe marginea traseului ales de țările Baltice. Poate avea un venit de aproape 3,6 miliarde de euro. Dar este un proiect care ar permite viteze de până la 240 de km pe oră. Asta ar însemna 4 ore și 8 minute de la Calin până la granița poloneză și 10 ore și un pic pentru transporturile de marfă pe aceeași distanță. O să vă întrebați dacă are logic să construim în continuare acest uh, tronson. Da, pentru că vorbim de un coridor care trebuie să fie implementat până în 2030 și trebuie să mergem pas cu pas și să utilizăm pe deplin uh, Uh, tronsonul existent. Revenind la reuniunile uh, prim-ministrilor, a existat o inițiativă a Comisiei de a include coridorul uh, Rail Baltica în coridorul european și s-a subliniat că dacă se aprobă prin codi decizie va uh, deveni un coridor între Marea Baltică și Marea Adriatică. Bineînțeles, proiectul actual va fi implementat, dar prim-ministrii au decis deja că va fi un proiect comun. În urmă cu câțiva ani era imposibil de crezut că va exista un proiect comun pentru cele trei țări, dar acest lucru se întâmplă acum și Probabil că se va lua o decizie de implementare din partea miniștrilor până la finalul acestui an. A existat și o invitație către Polonia să li se alăture și mă bazez pe ajutorul dumneavoastră a eurodeputaților din Italia, Austria, Republica Cehă și Polonia ca să intre în această nouă dimensiune. Și acum câteva concluzii. Bineînțeles, este un proiect destul de dificil, dar are o importanță strategică, așa cum s-a demonstrat prin nenumărate studii, și este și durabil. Facem progrese, dar acum avem ambiții diferite, ambiții care cred că uh, sunt în conformitate cu noul concept de politici care a fost înaintat. Știți despre mine că nu sunt un om foarte politicos, dar dacă vă spun că noul concept propus de vicepreședintele Calas și de serviciile sale uh, ajunge să îndeplinească provocările proiectului meu, asta înseamnă că chiar vorbesc serios. Pentru că rezolvă problemele cu care ne-am confruntat și ne ajută să devenim mai competitivi pe viitor, în special în ceea ce privește piața unică europeană. Bineînțeles, există în continuare obstacole legate de interesele particulare. Avem în continuare companii feroviare care se poartă ca un stat în stat, dar toate acestea pot fi depășite. O ultimă concluzie, planul pentru următoarea perioadă este destul de ușor, cel puțin de spus. Să implementăm ceea ce s-a convenit și trebuie să spun că suntem în plan. În al doilea rând, trebuie să începem să planificăm și să proiectăm noul proiect în cadrul noului coridor între Marea Baltică și Marea Adriatică. Există și o inițiativă estonă pentru transportul de pasageri, care este din ce în ce mai aproape de a se concretiza și vrem să ne asigurăm că această parte care este uh, care va intra în următoarea perspectivă financiară poate să fie deja planificată de pe acum. Doamnelor și domnilor, ceea ce vedeți aici sunt cele mai recente evoluții ca urmare a reuniunii uh, dintre prim-ministrii Baltici și uh, vicepreședintele Calas. Și sper că putem să ne bazăm pe sprijinul dumneavoastră în procesul de codecizie pentru aceste uh, instrumente. Mulțumesc, domnul Zasada. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnule, domnule coordonator, noi nu a trebuit să fim convinși să facem coridoare de la sud la nord. există un alt coridor, coridorul 65, care se bazează pe fostul coridor al bazinului riveran. Pe aici se face transport de marfă din nordul în sudul Europei. Revenind la subiectul pe care îl discutăm, și anume proiectul prioritar 27. Acest proiect este extrem de important pentru Polonia, dar și pentru alte țări, inclusiv statele membre baltice. Până acum, aceste state membre au folosit într-o măsură destul de limitată transportul de marfă pe calea ferată și la fel și transportul de pasageri și știm cu toții care sunt ramificațiile acestui fapt. Pentru că înainte se făcea schimb de marfă, se făcea comerț cu fostele state membre ale Uniunii Sovietice. Și trebuie să găsim niște mijloace de transport mai ecologice și să contribuim la dezvoltarea comunităților. De asemenea, proiectul uh, îi aduce peste europeni mai aproape de Europa Occidentală, dar acesta nu este doar un proiect politic. Este un proiect care este important din punct de vedere economic, în special în această perioadă dificilă pe care o traversăm. Și de aici, întrebarea mea foarte scurtă pe care o am pentru dumneavoastră. Implementarea proiectului Rail Baltica și modul în care acest proiect afectează transportul, în special între statele membre din regiunea Baltică și restul Uniunii Europene. Care este capacitatea, volumul despre care vorbim pentru aceste, acest uh, proiect? Mulțumesc, domnul Liberațchi, 3 minute. Dziękuję bardzo. Jeżeli można, nie będę się wypowiadał. Mulțumesc foarte mult. Dacă îmi permiteți, n-am să vorbesc aici ca reprezentant al Poloniei, ci ca reprezentant al socialiștilor și democraților. Vreau să spun mai întâi următorul lucru. De fapt, să întreb, la ce e nevoie de coordonatori? Dacă un coordonator pur și simplu ne uh, relatează în legătură cu ce a spus un ministru sau un prim-ministru și dacă un coordonator nu face decât să se bucure de întâlnirile cu prim-ministri, înseamnă că acest coordonator nu folosește la nimic și că, de fapt, nici nu are un mare spațiu de manevră. Să nu mă înțelegeți greșit. Eu uh, v-am ascultat și am uh, ascultat despre problemele piețelor emergente, știu care sunt efectele crizei, știu că Polonia este singura care are creștere economică pe plus. Dumneavoastră însă ați vorbit despre slăbiciuni și deficiențe. Din păcate, eu nu am primit niciun fel de informație în legătură cu progresul material. Pe 10 noiembrie s-au întâlnit uh, prim-ministri cu vicepreședintele Calas și se pare că aceasta este singura veste bună. Deci noi încercăm să obținem ceva de la guverne, dar ele, în mod constant, rezistă, se opun. O singură informație mi-a fost utilă din tot ce ați spus dumneavoastră, și anume că ar putea exista un loc în care ecartamentul european să fie să poată fi folosit uh, alternativ cu cel rusesc. În Lituania există niște secțiuni de 6 km, respectiv 5 km, în care nu s-a putut registra niciun fel de progres. Mai avem uh, vreo 18 ani la dispoziție în care noi trebuie să modernizăm toate rețelele. Noi, ca socialiști, considerăm că nu ne mișcăm destul de repede și ce e important pentru noi este ca acest proiect să fie pus în aplicare. De ce? Pentru că vorbim de el de 15 ani. În tot acest timp, Letonia, Lituania, au reușit să se dezvolte destul de mult de pe urma transportatorilor internaționali. 165.000 de astfel de transportatori operează doar în Polonia. De ce? Pentru că transportul feroviar este pus în umbră de celelalte moduri de transport. Prin urmare, eu aș vrea să avem uh, parte de informații mai specifice, să ne dați termene mai specifice. Nu mă mulțumesc cu o simplă declarație prin care nu se spuneți că nu puteți face nimic de unul singur. Domnul Zila, trei minute. Mulțumesc. Aș fi vrut să adresez un comentariu domnului Telicca, dar acum trebuie să mă refer și la ce a spus uh, Boguslav. Nu cred că el reprezintă singur poziția socialiștilor. În cazul domnului Telicca, la acest proiect, munca dumnealui este crucială. Guvernul lituanian în sfârșit și-a luat angajamentul de a aproba cofinanțarea și știu că au existat acolo tot felul de presiuni politice și avem nevoie de oameni ca dumneavoastră în astfel de proiecte. De aceea nu sunt deloc de acord cu uh, poziția socialiștilor și democraților cu privire la coordonatori. În ce privește studiul Rail Baltica, am invitat aici intergrupul Baltica și mulți deputați au auzit uh, rezultatele studiului. Termenul este de 2024 pentru Rail Baltica și pentru cartamentul european. Sigur, putem apela și la facilitatea Connecting Europe, avem bani de la fondul de coeziune, avem noi resurse pe care le putem folosi. Sperăm că acele ce s-au întâmplat la noiembrie, în 10 uh, noiembrie la Tallinn să continue. Eu știu că sunt uh, oarecum uh, optimist. Am totuși unele îndoieli, unele rezerve. Dombrovski, care este noul um, ministru în Letonia, a anunțat că el sprijină acest proiect al cartamentului european. Asta înseamnă însă că există costuri suplimentare, deoarece va trebui să ocolim cumva Riga. Sau va trebui să găsim uh, surse suplimentare de bani uh, din fonduri europene, ceea ce nu e posibil actualmente. Deci ce părere aveți aici? Și ați vorbit despre niște grupuri uh, de interes economic, interese particulare. Săptămâna trecută am auzit că există un uh, proiect de electrificare est-vest, care doar pentru Letonia costă 1,6 miliarde de euro. Vă dați seama ce sumă este, cum le putem finanța? Deci cum vedeți dumneavoastră această problemă spinoasă? Domnul Kramer. Mulțumesc uh, pentru aceste declarații, domnule Telicca, și dați-mi voie să-mi exprim sprijinul în favoarea dumneavoastră și în favoarea modului în care lucrați. Trebuie să vă adresez laude pentru că Rail Baltica este un proiect important pentru Europa. Ne va apropia de Belarus și va construi noi legături pe teritoriul european între Tallinn și Varșovia. Așa că Mă bucur că și uh, polonezii sunt uh, de acord cu uh, secțiunea de până la Elca. Și dacă mă uit la harta aceasta în miniatură pe care o am aici, cred că termenul de finalizare va fi 2020 și suma va fi 1,2 miliarde. Cât timp credeți dumneavoastră că va fi necesar pentru faza de planificare? Înainte de a se începe lucrările efective. Eu cred că va dura mai mult decât uh, se estimează deocamdată. La o cale ferată obișnuită, Știm că se pot face tot felul de legături, de exemplu în Spania sau în Franța. Există modele pe care le-am putea lua și le-am putea transplanta acolo în zona baltică. Această nouă bucățică de-a lungul coastei reprezintă o secțiune complet nouă și care ar putea fi construită cu un ecartament european. Nu înțeleg de deci ce nu putem moderniza uh, vechiule cardamente. De ce trebuie să introducem unul nou de-a dreptul? Cred că, totuși, o nouă secțiune, o secțiune suplimentară, ar fi bună, eventual, pentru turismul de acolo, când avem plaje. Nu? Asta ar fi, probabil, motivația. Domnul Kohlicek. Îmi pare bine, domnule Telișca, că ne întâlnim uh, din nou după atâția ani. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezentare. Am câteva întrebări să vă pun. Prima. În Republica Cehă, atunci când construim coridoare noi, viteza este de 130 de km pe oră. De ce în țările Baltice este de 120? Diferența este destul de mică, dar oricum ea mi se pare ciudată. În al doilea rând. Dumneavoastră, o să vă asigurați de faptul că această parte baltică va fi conectată adecvat cu partea poloneză? Pentru că știu că în zona baltică există probleme cu căile ferate și dacă nu se concepe conectarea de la bun început, nu vom reuși să o facem mai târziu. Știu că dumneavoastră sunteți un negociator competent și sper că ați luat deja măsurile necesare. Mulțumim, domnule Telici, că doriți să răspundeți la aceste întrebări? Vă rugăm. Păi nu am de ales, președintele. Nu, mă tem că nu. Așa se desfășoară aici lucrurile. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru aceste întrebări. O să încerc să răspund în ordinea în care mi-au fost adresate. Mai întâi, îmi pare bine că considerați că aceste proiecte sunt importante, asta consider și eu și asta consideră și omologii mei de la Varșovia. Eu nu sunt genul de persoană care să vină într-o comisie parlamentară și să se laude cu ce a realizat, cu ce a obținut. Statele membre au acest rol. Eu nu pot decât să consult, să, mod- să moderez, să pun presiune și să încerc oamenii să, să încerc să împing oamenii spre o soluție. Nu eu sunt cel care judecă. Eu uh, n-am fost uh, acolo, eu nu am dus la Comisia Europeană spunând că vreau să fii coordonator, dar în orice caz să știți că oricum este foarte greu să obții ceva, pentru că în ultimii 15 ani nu s-a obținut niciun progres în legătură cu Polonia. În ultimii 5 ani a existat o fază pregătitoare, dar ea a adus deja la câteva rezultate. Polonezii eh, dau eh, semne că vor să se apropie de un consens. Poate că data viitoare când vin aici o să prezint uh, raportul mai în detaliu. Dacă doriți, pot să vă dau detalii chiar și de data aceasta, dar am crezut că nu sunteți interesați de părțile tehnice. Și cu siguranță o să fiu mai asertiv, mai expresiv. Ce pot să vă spun este că aceste țări realizează deja un progres considerabil fie că analizăm din perspectiva investițiilor, din perspectiva viabilității economice, putem spune practic că în câțiva ani, în jurul datei 2015, trenurile vor funcționa din nou, trenurile vor deveni atractive pentru investitori. Este vorba despre trenurile ce circulă între Tallinn și Varșovia. Nu știu dacă va fi uh, valabil tot ce spuneți și pentru Polonia se face modernizare în Polonia și uh, dacă doriți pot să vă dau mai multe detalii. În ce privește intermodalitatea și uh, conectarea cu rețeaua feroviară, sunt de acord. Calea feroviară ar trebui să fie văzută ca un mod de transport strategic și uh, respectuos cu mediul înconjurător. Și revenind la ce zicea domnul Kramer, da, există oarecare întârziere. Probabil că linia nu va fi dreaptă, așa cum am anticipat. Va trebui să facem un ocol, dar motivul pentru care guvernul polonez a luat această hotărâre este unul de mediu. Probabil că cele trei sferturi de ore care se pierd prin ocoliș vor fi recuperate în altă parte. Deci se obțin rezultate chiar și în Polonia și să știți că nu am niciun fel de rezervă, lucrările deja se desfășoară. Și voi aplica presiune politică dacă va fi nevoie. Vreau să mă asigur că ce s-a hotărât la nivel oficial va fi pus în practică cât mai curând și că vom începe pregătirile. Sigur, nu eu sunt cel în măsură să judece dacă e nevoie de coordonator sau nu. Singurul lucru pe care îl voi spune este că ne-a luat 15 ani să lansăm în sfârșit aceste proiecte. Au existat nenumărate înțelegeri și protocoale între Baltic și Polonia și nu s-a întâmplat nimic ca urmare a lor. Până la urmă, iată, Comisia a reușit să facă ceea ce a trebuit, ceea ce era necesar. Atât spun. În ce privește temerile exprimate aici, eu nu pot să vi le anulez în acest moment, dar cred că avem deja niște rezultate la îndemână. Avem un studiu de fezabilitate foarte detaliat care dovedește viabilitatea economică. Știm că proiectul este costisitor, dar uh, vorbim despre uh, un termen, un orizont de genul 2024, ba chiar 2030. 2024 ar fi termenul cel mai ambițios. Deci avem o perspectivă financiară lungă. Cofinanțarea va fi de 80%. Și chiar în vremuri de recesiune, eu cred că aceste sume sunt uh, suportabile pentru că sunt proiecte strategice. S-a făcut un comentariu în legătură cu conectarea Estului și Vestului. Eu cred că liniile din Est pot să completeze proiectul Rail Baltica. Eu și Comisia considerăm însă că Nordul și Sudul trebuie legate din motive evidente, politice, economice și strategice. Va trebui să vedem cum se poate finanța o astfel de legătură. Am constatat însă că mediul de afaceri este foarte interesat eh, să caute cofinanțare pentru unele dintre proiectele pe care le învizajăm. M-am referit la Kaunas, la acel nod. Cred că acolo încă nu se recunoaște faptul că acest proiect poate să ducă la o mare dezvoltare, la creștere și care putea să atragă investitori din străinătate. Ați vorbit despre fonduri suplimentare. Eu nu pot să spun acum da, nu sau ce sumă. Deocamdată trebuie să analizăm opțiunile și aici uh, nu pot vorbi decât uh, în calitatea mea de coordonator. Mă voi întâlni cu vicepreședintele la începutul decembrie, vom discuta atunci și oricum, în general, se discută despre o oportunitate reală, strategică, care nu vizează doar Balcanii, noi, doar, doar zona Baltică. Noi vrem să fim competitivi în Est și nu e vorba doar de competitivitate. Vrem ca noi și companiile noastre să fie competitive și să profite, pentru că dacă nu, o vor face alții. Cam asta este viziunea pe care o am exprimat în termeni poate puțin nediplomatici. Domnule Kramer, cred că v-am răspuns la întrebări și la comentarii. Nu știu cât va dura faza următoare, deocamdată așteptăm ca guvernul polonez să, eh, să se formeze și vor exista probabil schimbări, dar eh, vom merge la Varșovia și vom discuta în detaliu toate planurile. Probabil că va fi nevoie de o perioadă echivalentă cu următoarea perioadă financiară, poate plus 2, plus 1, dar în orice caz vom avea nevoie de întregul interval al acestei perioade. Deocamdată nu pot decât să vă spun că vom uza de toată presiunea pe care o avem la dispoziție, vom încerca să accelerăm procesul și noi înțelegem că Polonia a luat o hotărâre legitimă, însă vrem să îi presăm să o implementeze cât mai curând. Vrem să dea dovadă de un fel de solidaritate transfrontalieră. V-aș putea da și alte exemple și alte scenarii concrete, dar Vă asigur de pe acum că va exista un fel de consens cu autoritățile poloneze. În orice caz, înainte de alegeri, vă dați seama că n-a fost momentul cel mai oportun. Uh, Apropo, ați menționat și partea sudică uh, care leagă uh, proiectul de Adriatica avem parte de încurajări și înțelegere din partea Comisiei. Vom începe să discutăm cu țările din sudul Poloniei și vom identifica problemele care trebuie de rezolvat. Uh, sigur că există o uh, relevanță evidentă în dimensiunea sudică a acestui proiect și, cum spunea domnul Colicec, 130 în Republica Cehă, 120 la oră în țările Baltice. Trebuie să facem un compromis uh, bazat pe analize și studii concrete. Dacă poate că ați lua un tren într-o uh, țară vestică și ați merge cu 130 la oră, ați vedea că și 120 este un proiect ambițios. Asta a fost uh, alegerea făcută, asta este viteza de proiectare, deci trenurile vor merge cu în jur de 70 la oră și credeți-mă că uh, deja asta va fi o injecție pentru economia uh, din regiune. Sigur că întrebările legate de ruta costieră sunt uh, perfect justificate, dar uh, deocamdată am zis să uh, ne folosim de linia existentă care merge în linie dreaptă, să minimizăm costurile și să putem face profituri pentru a vedea pe viitor cum acționăm. S-ar putea să economisim uh, niște bani dacă utilizăm din uh, ecartamentul european, dar deocamdată uh, această linie cu ecartament dublu ne oferă mai multă flexibilitate. Vorbim despre 2024, dar nu avem garanția că vom termina atunci proiectul, am putea termina în 2030, nu se știe și analizăm lucrurile în primul rând din punct de vedere al economiilor pe care le putem face și uh, nici traseul nu este încă bătut în cuie. Deci încă se, va, se mai uh, analizează acest uh, lucru și uh, încercăm așa, un, uh, să tragem o linie cât se poate de uh, dreaptă. Uh, Am fost uh, asigurați că uh, lucrurile uh, vor, se vor desfășura în acest fel și decizia uh, Comisiei de a combina uh, Rail Baltica cu uh, un uh, a, cu coridorul uh, Baltica-Adriatica este uh, încă un uh, motiv pentru care credem că preocupările noastre nu, uh, vor fi, uh, nu se vor dovedi fondate. Da? Mulțumim! Domnule Zasada, trebuie să vă aduc aminte că suntem în întârziere cu 15 minute. Am, cer scuze, am uitat să răspund la o întrebare. E vorba de volume. Volumele sunt mici. Volumele de marfă sunt mici. Nu știu care sunt exact cifrele, dar sunt destul de reduse. Uh, Uh, practic, dacă nu avem infrastructură în acest moment pe care să se deplaseze marfa, normal că volumele vor fi limitate. Important este să vedem care este cererea, uh, pentru că uh, e vorba de o cerere care merge mai departe decât Polonia sau Balt țările baltice, e vorba de Kazakhstan, e vorba de Federația Rusă și așa mai departe Vom vedea pe viitor cum uh, vor crește aceste volume, pentru că aceasta este tendința la care ne așteptăm. Voi uh, împărtăși cu noastră aceste informații de îndată ce ele vor fi disponibile. Mulțumim, președintele. Ultimul proiect uh, prioritar, proiectul 6, Triest Lyon, Triest, uh, Ljubljana, Budapesta, până la granița cu Ucraina. Domnule Cox. Da, mulțumesc, domnule președinte. Domnule Brinkhorst. Uh, mulțumesc, domnule președinte. Aș putea să revin asupra unor uh, puncte menționate de colegii mei privind uh, de, de, dimensiunea generală a acestor proiecte. Se cer progrese. Eu cred că în ultimii cinci ani ne-am concentrat foarte bine asupra proiectelor pe care le avem uh, de coordonat? Nu, vă rog, continuați. Bun. Voi continua. O să am eu grijă de cartonașele care se ridică din sală. Dacă această uh, sesiune ar fi avut loc uh, în urmă cu șase luni, aș fi fost foarte îngrijorat. V-aș, v-aș fi spus că acest uh, proiect de mare importanță strategică uh, la sudul uh, Alpilor, de la est la vest, are un rol potențial foarte important, dar în urmă cu șase luni proiectul era pus sub semnul uh, întrebării. În iunie 2010, vicepreședintele Calas, uh, împreună cu cele uh, patru uh, țări implicate, au semnat memorandumul de la Saragossa sub președinție spaniolă pentru a reconfirma importanța politică a acestui proiect. De ce eram îngrijorat atunci? Pentru că componenta cheie, linia istorică Lyon-Torino, care datează din secolul 19 uh, rămâne porțiunea cheie care uh, nu este uh, legată mai departe de Slovenia și Ungaria și mai departe. Uh, sincer vorbind, în ultimele două luni, de, de asemenea, ca și colegul meu, n-am să vorbesc despre rolul coordonatorilor aici. Important este, vă spuneam, că Franța și Italia mai ales au uh, reușit să confirme împreună interesul strategic al acestui proiect și colaborează în termeni concreți. La Torino în 2000 uh, un, din 2001 uh, încoace s-au făcut destule progrese și mai ales în ultimii 5 ani s-au înregistrat foarte multe progrese. Uh, deși uh, în Italia nu prea s-au văzut uh, rezultate. Acum, Franța și Italia au căzut de acord asupra porțiunii transalpine și asupra conexiunilor cu linia istorică care trece la, pe la 1200 de metri, tunelele care uh, vor fi parcurse, uh, tunelele care vor fi uh, construite, două de partea franceză și unul de partea italiană. Uh, în iunie, după multe ezitări, dup- am început lucrările uh, la uh, tunelul uh, Madelina și în august, în Valea Suza, în Italia, uh, lucrările au fost demarate de către uh, guvernul italian. Acest lucru este confirmat. Lucrările vor continua și noul guvern al Italiei confirmă acest uh, lucru. Iar în octombrie, Franța și Italia au căzut de acord cum să împartă costurile acestor lucrări. După cum știți, aici au fost foarte multe ezitări, mai ales că, uh, mai ales cu situația uh, economică dată, dar acum văd că există șanse să uh, se realizează foarte multe până la sfârșitul anului. Partea italiană a confirmat din nou uh, importanța strategică pe care o acordă acestui proiect. Deci, din acest punct de vedere pot să spun că am uh, înregistrat progrese și aș vrea ca acum să-i mulțumesc domnului Mario Verano care a făcut eforturi supraomenești Cred că a prezidat mai mult de 190 de ședințe în ultimii 5 ani, garantând astfel uh, un nivel maxim de uh, concordie între cele două părți. Acum este clar că de când s-a angajat domnul Veranu la acest uh, proiect uh, și uh, impactul la nivelul populațiilor locale a fost uh, a crescut considerabil. Uh, sau cu progrese și din punct de vedere uh, al uh, mediului, lucrările sunt efectuate într-o manieră durabilă și proiectul se bucură de un sprijin al majorității comunităților locale traversate. În ceea ce privește linia istorică, au fost câteva uh, incertitudini pentru că aceasta trece pe la uh, altitudini uh, foarte înalte. Au, trebuit, au fost necesare lucrări extensive și din partea Franței și din partea Italiei, consolidări ale tunelului, acesta a fost redeschis și funcționează la viteză redusă, dar de la 1 ianuarie 2012 se, întâmplă, se va întâmpla acest uh, lucru și putem vorbi despre o abordare a, uh, uh, la nivel de coridor. La cel mai înalt nivel, directorii, administratorii acestui proiect au căzut de acord, au pregătit și au schimbat documentația tehnică. Acest lucru arată angajamentul politic al ambelor părți și va fi Uh, foarte util și pentru dimensiunea intermodală, pentru că acest coridor e parte dintr-un sistem mai mare din care nu fac parte doar căile ferate, ci și alte mijloace de transport. Porțiunea Lyon-Torino a fost uh, planificată, uh, administrată și monitorizată împreună de toate părțile uh, implicate și sper că vom continua să lucrăm uh, în aceeași formulă, implicând toți actorii uh, interesați și pe viitor. Uh, acum câteva cuvinte în ceea ce privește Italia și Slovenia, pentru că pe de o parte avem dimensiunea vestică, pe de altă parte dimensiunea estică, care este la fel de importantă, legătura cu Europa de Est. Pe partea Italia-Slovenia lucrările sunt în desfășurare și uh, de asemenea, experiența câștigată uh, în relația Franța-Italia a fost un element foarte important în colaborarea dintre uh, aceste două țări. S-a uh, convenit o structură comună, o grupare economică de interese și uh, avem asigurări că și noul uh, guvern uh, din uh, Slovenia care uh, va um, prelua uh, portofoliile în uh, decembrie va continua acest uh, proiect. Se poate confirma uh, deja uh, înființarea acestei uh, grupări a cercurilor de interese economice din jurul acestui proiect. Am uh, parcurs uh, de asemenea sub președinția Uh, maghiară. Câteva uh, întâlniri uh, informale s-a stabilit la aceste întâlniri electrificarea mai multor sectoare din Ungaria. Trebuie consolidată această cooperare cu Ungaria. Sigur, cooperarea uh, europeană ar trebui să fie naturală, normală. Valoarea dimensiunii europene este incontestabilă și trebuie uh, ca uh, fiecare din aceste proiecte să aducă uh, plus uh, valoare. Sperăm ca lucrurile să se desfășoare de asemenea bine între Slovenia și Ungaria, după care putem să ne gândim și la porțiunile ulterioare. Am avut probleme foarte mari din cauza sumelor uh, uh, exorbitante, uh, vorba de 672 de milioane de euro din partea Uniunii Europene, iar Uh, pentru perioada următoare costurile vor fi uh, foarte mari și știm că de obicei costurile interne au prioritate în fața cheltuielilor transnaționale. Dar uh, vicepreședintele Calas se implică personal și face presiuni ca finanțarea să nu fie întreruptă. Au fost și întreruperi, v-am spus care sunt motivele, dar acum sunt uh, optimist. De, cred că ne aflăm într-o uh, situație economică diferită și cred că îmbunătățirea infrastructurii europene este o cheie uh, pentru uh, creșterea economică. Vă stau la dispoziție pentru întrebări. Domnul Cancian are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Am auzit uh, cuvintele optimiste ale uh, coordonatorului nostru. Aș vrea să-i mulțumesc domnului Brinkhorst pentru că văd că el crede cu adevărat în uh, importanța acestui coridor și se luptă pentru a vedea acest uh, proiect uh, progresând în ciuda dificultăților de organizare. Eu am să fac câteva comentarii de ordin general și apoi voi pune două întrebări în legătură cu acest coridor. Comentariile generale se uh, aplică și celorlalte, uh, celorlalți coordonatori. Atunci când lucrezi la astfel de proiecte mari și ai un sistem de coordonare, care este uh, semnificația birocrației la nivel local. Atunci când uh, ocupi o astfel de poziție de coordonare, ai vreun cuvânt de spus pentru a face lucrurile să se miște? Aveți cu cine discuta sau aveți uh, contacte cu persoane care pot să miște uh, lucrurile înainte? Cred că avem nevoie de această posibilitate. Procesul de luare a uh, deciziilor uh, Dumneavoastră nu sunteți acolo doar în calitate de facilitator, uh, facilitator. Problemele sunt uh, destul de delicate. Uh, vorbim de o dimensiune paneuropeană, dimensiune uh, intermodală, dar în cadrul statelor membre, în cadrul birocrației locale, uh, date fiind posibilitățile de finanțare, cineva trebuie să ia niște decizii Discutăm acum bugete pentru Europa 2020 și vorbim despre obligațiuni pentru uh, finanțarea proiectelor. Pentru că discutăm aceste lucruri, trebuie să, ne, să fim pregătiți pentru uh, a avansa în direcția corectă, pentru că, evident, circumstanțele și timpurile pe care le trăim sunt dramatice și uh, Uh, fac apel la buna dumneavoastră voință ca să ne asigurăm că uh, cuvântul nostru are mai multă greutate decât uh, în prezent. Sunt uh, de asemenea foarte mulțumit să citesc uh, despre lucrările uh, care se desfășoară la granița franco-italiană, dar mă uh, îngrijorează tronsonul Trieste-Divace, care a trebuit deschis până la sfârșitul uh, anului. Cred că aici am putea face uh, uz de uh, acele metode inovative despre care vorbeam. Și în încheiere, cred că Comisia a, și-a dovedit uh, angajamentul, însă nu are autoritatea de a împinge lucrurile înainte. De aceea noi trebuie să încercăm să facem eforturi și mai uh, mari pe aceste coridoare și cred că rolul jucat de comisie trebuie subliniat și din punct de vedere economic și din punct de vedere al guvernanței. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că sunt de acord cu antevorbitorul meu, sunt conștientă de dificultățile existente pe partea italiană și aș vrea să-l întreb pe coordonator în ce crede că constau dificultățile majore uh, Evident, aceste coridoare au uh, importanța lor pentru mai multe țări, ceea ce înseamnă că e nevoie de o dimensiune europeană a procesului de luare a deciziilor. Nu putem lăsa uh, aceste decizii la uh, nivel național pentru că am avea atunci nevoie de 27 de autorizații pentru a construi un kilometru de cale ferată în uh, Italia. În uh, Franța e nevoie de doar două autorizații. Vreau să întreb uh, Comisia dacă aceste coridoare sunt uh, inițiative europene, atunci ele trebuie să aibă o dimensiune transnațională și la nivelul lor deciziilor. Vom fi în stare să depășim problemele pe care le avem în regiunile noastre, în statele noastre? Ce credeți? Și încă o întrebare. Ne confruntăm cu multe probleme, nu numai la uh, granița cu uh, Slovacia. Sper că problemele economice din Slovacia nu vor, din Slovenia nu vor afecta acest tronson Slovenia trece acum printr-o perioadă grea și nici Italia nu se descurcă mai bine, dar uh, e vorba de sectorul Veneția-Trieste. italienii uh, au spus că nu ar dori să se angajeze în construcția acestui tronson pentru că nu cred în utilitatea lui și de aceea vreau să știu ce informații aveți. Mulțumesc foarte mult, doamna Lichtenberger, 3 minute. Mulțumesc, domnule președinte. Vorbeați despre îmbunătățirea infrastructurii și ați spus că este un subiect crucial pentru acest uh, tronson, acest coridor. Și sunt de acord cu dumneavoastră, dar cred că atunci când există proiecte care nu sunt preluate, nu sunt acceptate de publicul din aceste regiuni, ar trebui să ne gândim uh, Uh, foarte atent la asta, pentru că întotdeauna, așa cum a spus și domnul Balaș, întotdeauna există alternative. Ceea ce ați scris dumneavoastră în rapoarte referitoare la observator, la domnul Virano, sunt de acord cu dumneavoastră într-o oarecare măsură. Raportul final din 2010 a conținut niște condiții care nu au fost în întregime respectate și tocmai de aceea în ceea ce privește discuțiile referitor la observator, toți criticii i-au abandonat. Au mai rămas doar câțiva oameni care dau din cap și spun da. Cum am spus, trebuie să mergem în regiune și să discutăm cu oamenii de acolo. Eu cred că este un tronson interesant, dar trebuie să avem idei noi sau să renunțăm la idee cu totul, la proiect. Pentru că există alternative și ar trebui să ne găsim la întregul tronson de care avem nevoie cu mare disperare. Eu cred că e o greșeală să spunem că vom avea un proiect european împotriva intereselor și dorințelor poporului. Statul italian a trimis mii de soldați acolo. Oamenii consideră că trăiesc într-o regiune ocupată. Știu că există și oameni care sunt în favoarea proiectului, dar în ceea ce privește regiunea în sine, iau mâinile legate, nu au absolut niciun fel de posibilitate de a-și mai exprima punctul de vedere. Uh, Ideea la care vreau să ajung aici este de ce nu căutați alternative atunci când știți că este un proiect atât de controversat. Oamenii întotdeauna au avut o atitudine pozitivă față de UE în această regiune, dar acum și-au întors spatele, pentru că nu consideră că este o necesitate europeană. Încă o întrebare. Căile feroviare italiene construiesc mai multe tronsoane pentru pasageri între Milano și uh, Napoli. Practic, doar pasagerii sunt transportați pe acest coridor, nu și marfa. La fel se întâmplă și cu Brenner. Deci, eu înțeleg acest lucru și am uh, discutat cu oameni care încearcă să furnizeze marfă în regiunile respective. Și acest lucru nu are nicio legătură cu uh, proiectul european până la urmă. În al doilea rând, nu doar că ai nevoie de mii de autorizații pentru fiecare kilometru în parte, dar ai nevoie de uh, patru ori mai, mult, mai multe fonduri sau de șase ori mai multe fonduri decât în restul Europei. Deci, uh, în mod clar, uh, populația nu are situația economică necesară pentru a susține un asemenea proiect și o asemenea finanțare. Deci ar fi bine să lucrăm la tronsoanele existente ca, pentru a le putea uh, folosi pe cele deja existente. Mulțumesc. Dacă aș putea, ați putea să vă limitați la 3 uh, minute, v-aș fi recunoscător. Da, eu o să vorbesc chiar mai puțin, domnule președinte. Am două întrebări. În primul rând, cum doriți să uh, îi convingeți sau cum crezi că guvernul italian va convinge prin publicarea acestui proiect? Și în al doilea rând, uh, cum va fi acest coridor legat de coridorul care trece prin Polonia, uh, Republica Cehă uh, și Austria și Slovenia? Mulțumesc, domnul Dantin. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, domnule Brinkhorst, pentru. Domnule președinte, vreau să vă mulțumesc pentru această ocazie. Mulțumesc coordonatorilor pentru munca pe care au făcut-o în acest an. Chiar v-ați folosit de talentul de negociator pentru a reuși să îndemnați guvernele la un acord. Deci trebuie să vă recunoaștem acest merit în comisie. Munca a fost dificilă, după cum bine se știe. Acum însă trebuie să trecem la faza activă de punere în operă. Există, într-adevăr, câteva puncte slabe, câteva deficiențe, însă să nu uh, ne lăsăm atrași într-o capcană. Practic, acum uh, ceea ce se contestă este uh, nu doar proiectul italian, populațiile din zonă, populația locală, e consternată să vadă că mulți dintre manifestanții care vin și demonstrează nu înțeleg nici măcar un cuvânt în italiană. Deci să nu uităm că populația din zona aceea, populația locală, este în marea majoritate foarte favorabilă acestui proiect. În acest moment, de mai mult de două săptămâni, nivelul de poluare rutieră este atât de mare încât am trecut la stadiul de alertă maximă, care ne obligă să reducem viteza de circulație. Deci, populațiile din zona așteaptă să se întâmple acest proiect pentru că trecerea Alpilor e un proiect foarte important pentru construcția europeană. Domnule coordonator, vreau să vă pun o întrebare. Această lucrare va costa foarte scump va trebui să ne asigurăm că va fi o lucrare de succes încă de la bun început. Credeți că rolul dumneavoastră va fi lărgit, va fi îmbunătățit și veți putea face ceva ca să înlăturați obstacolele care sunt de natură administrativă și care nu permit utilizarea la capacitate de plină a liniilor istorice. Deci cum putem face astfel încât de la bun început această operă să fie rentabilă? Finally, Mr. Kramer, for three... Și domnul Cramer acum pentru 3 minute. În primul și în primul rând, Italia este la un pas de faliment. Și dacă spuneți că acesta este un proiect important, avem 30 de proiecte importante și trebuie să existe o ierarhie, iar cel mai important uh, proiect este coridorul de la Rotterdam. Uh, care trece prin cele mai bogate țări. Germania nu poate finanța anumite părți, anumite tronsoane și se spune că nu există finanța nici pentru tronsonul München-Salzburg. Deci nu mai există bani, dar Italia văd că e foarte puternică, nu are niciun fel de probleme, poate să financeze orice fel de proiect, oricât de uh, himeric ar fi. Mie nu-mi vine să cred acest lucru. Întrebarea care se pune este dacă Italia poate să cofinanțeze. Coordonatorul nu poate face nimic dacă Italia nu poate să-și plătească datoria. Deci țările trebuie să accepte proiectul și știm foarte bine cu toții că Italia nu poate să financeze. Deci în loc să facem trei proiecte pe jumătate, ar trebui să folosim uh, banii pentru un singur proiect care să meargă bine. Deci pe noi ne-au convins toate cele 30 de proiecte, dar trebuie să stabilim o uh, ierarhie. Există un tunel prin alb și acesta nu e o prioritate, pentru că Italia a avut nevoie de 30 de ani pentru al doilea tronson până la Verona. Italia este implicată în trei proiecte majore aici și nu cred care acestea pot să fie cofinanțate. Avem nevoie de răspunsuri clare din partea noului guvern. Berlusconi și-a dat demisia pentru că țara este îngenunchiată de datorii și nu putem continua așa cum am făcut-o până acum. Trebuie să restabilim prioritățile, iar dacă banii lipsesc, și vorbim aici despre transportul de rutiere, trebuie să extindem acest lucru la toți cei care au vehicule de 3,5 tone sau mai mult. Deci trebuie să ne asigurăm că toate proiectele existente sunt uh, finanțate. Eu nu cred că Italia poate finanța cu 78%, indiferent de guvern. Președintele, nu cred că e cazul să acuzăm sau să apărăm Italia. Domnule Cancean, aveți 30 de secunde cel mult. Putem să ne limităm la subiectul pe care îl discutăm și nu să ne întrebăm dacă Italia are sau nu are bani? Domnul Cancean. Mulțumesc, domnule președinte. Este o abordare greșită, pentru că asta nu este o problemă italiană. Nu e vorba de faptul că Italia este îngenunchiată financiar. Aici vorbim despre coridor. Dacă există o întrerupere de-a lungul său, nu mai există coridor. Ajungem la cu totul altceva. Deja am scăzut de la 30 la 10 pe acest coridor pentru a simplifica situația, dar odată ce s-a luat o decizie și oamenii au început să lucreze la coridor, nu mai putem da înapoi. Trebuie să mergem înainte, pentru că altfel coridorul nu mai este coridor. Deci să nu ne mai gândim la Italia, să ne gândim la Europa în întregimea sa, care este într-o situație destul de dificilă. Doamna Sarachiani, dragi colegi, Haideți totuși să dăm dovadă de disciplină. Doamna Săracheani, doreați să spuneți ceva? Nu, ați spus tot ce trebuia să spuneți. Cu Italia am rezolvat-o. Știm care este punctul de vedere al uh, <laughs> domnului Kramer în ceea ce privește săparea de gropi între Franța și Italia. Domnule Grimfov, doriți să reveniți la proiectul prioritar numărul 6? Domnule președinte, mi-a plăcut atât de mult ședința încât uh, îmi aduce aminte de momentele când eram eurodeputat. Pentru că atunci uh, reuniunile erau mult mai puțin interesante. Se vede că prietenii din, de partea aceea vorbesc despre Italia, italienii reacționează, deci arată că Europa este unită, iar uh, criza pe care o traversăm ne impune acest lucru. Prima replică ar fi una generală. Oricine are dreptul la o părere. Doamna Lichtenberger, domnul Cancean, oricine. Dar, în calitate de coordonator, eu trebuie să mă ocup de ceea ce se întâmplă pe teren. Olandezii spun că cei mai buni capitani sunt întotdeauna la marginea drumului. Dacă ești capitanul unei nave, cel mai bun capitan nu este cel care este la cârmă, ci cel care stă pe margine și supraveghează totul. Da, e un pic ca uh, managerii de fotbal uh, din Anglia, că sunt mulți care uh, fac treabă mai proastă decât un microbist. Da, în fotbal sunt și mai multe emoții, deci haideți să nu intrăm în acest subiect. Îi mulțumesc domnului Cancean pentru uh, observații. În primul rând, care este semnificația și rolul unui coordonator? Cred că colegii mei, domnii Bala și Tălicica, deja au spus câte ceva pe tema asta, dar un nou element care s-ar putea adăuga. Când sau dacă se reînnoiește tratatul de la Torino, s-a prevăzut ca Comisia, având în vedere rolul său important în finanțare, să facă parte din Comitetul de Gestionare și pentru prima oară guvernul francez și guvernul uh, italian uh, au fost de acord să aibă comisia un sediu extern, astfel încât să nu mai existe dispute interne. Și Dincolo de interesele franceze sau italiene, există interesele europene. În introducere am spus că cooperarea europeană, cooperarea națională este ceva absolut uh, natural. Asta mi-am dat seama în urma experienței. Dar după toți anii pe care, prin care am trecut, atât guvernele franceze cât și italiene iar uh, în uh, Italia și domnul Prodi și domnul Berlusconi și domnul Monti au confirmat că vor ca acest proiect să facă parte din pactul de stabilitate și să fie un obiectiv strategic dincolo de criza economică. Nu vreau să mă implic în discuții interne între europarlamentari, dar asta este poziția pe care am avut-o întotdeauna. În ceea ce privește problema democrației, eu cred că ultimii cinci ani s-a revizuit proiectul I-am spus doamnei Lichtenberger că proiectul acum este cu totul diferit. Și democrația este respectată, dar uneori majoritatea trebuie să respecte minoritatea, iar minoritatea trebuie să respecte majoritatea. Și asta se întâmplă până la urmă. Italia este un stat democratic, un stat de drept și 14 comune au fost implicate, 10, au spus, 10 regiuni au spus da și din și știu că în țara mea și în alte țări proiectele au uh, demarat cu un sprijin și mai mic din partea populației. În ceea ce privește ceea ce a spus domnul Cancian, uh, îmi place că dorește ca Comisia să aibă mai multă influență. Pentru că acum nu mai este un concurs între francezi și italieni, ci este un proiect comun și proiectul comun va fi gestionat în comun, iar participarea financiară a Comisiei este extrem de importantă, pentru că există întârzieri și uh, e foarte posibil ca fondurile să nu fie cheltuite în totalitate până la finalul 2013, iar Comisia a acordat o extensie de 2 ani. Doamna Serachiani a adăugat un punct important. M-a întrebat despre Veneția Trieste. M-am întâlnit cu ambii președinți de regiuni. Asta face parte din dimensiunea națională, firește. Și la reuniunea care a avut loc în mai sau iunie anul acesta, ei au fost extrem de îngrijorați că dacă nu se întâmplă nimic în această parte, bucata de la, care pleacă de la Trieste nu va servi la nimic. Și, sincer, în acest moment nu știu care e situația acolo, pentru că este o dimensiune națională. Dați, m-ați, dar m-ați stimulat ca să întreb ce se întâmplă. Ceea ce pot să spun este că s-au înregistrat progrese pe tronsonul care pleacă din Trieste și vreau să-i spun domnului Lasici din Slovenia care nu știu dacă va mai rămâne în post după 4 decembrie când vor avea loc alegeri, că trebuie să discute și să pună de acord cu partea italiană. Nu s-au luat decizii finale în ultimele săptămâni, presupun că din cauza alegerilor care urmează, dar m-ar surprinde ca noul guvern să aibă o altă poziție complet diferită. În ceea ce privește ce a spus doamna Lichtenberger, am spus deja că oricine are dreptul la o părere, dar vorbind despre linii istorice, și-a făcut o observație importantă aici. Liniile istorice sunt reconstruite. Acest lucru a fost clar din uh, introducerea mea. De la 1 ianuarie are loc o evoluție importantă și sper ca să apară progrese pe viitor care să ajute și dimensiunea de mediu despre care vorbeam. Domnul Kulicek. Îmi cer scuze. Ați putea să repetați întrebarea? Am notat-o, dar... Da, credeți că noul guvern va avea mijloace de a convinge Uh, populația de importanța acestui uh, proiect? Asta era prima întrebare. A doua întrebare. Care va fi interconectarea acestui coridor cu coridorul care traversează Republica Cehă, Polonia și Slovenia? Îmi cer scuze. Da. La prima întrebare. Cum am spus în urmă cu câteva minute, pentru că vreau să fim siguri că noul guvern al domnului Monti are aceeași poziție și am verificat deja acest lucru. Noul guvern consideră că este de importanță strategică să realizeze acest proiect. A doua parte, care este un subiect important. În mod evident, dacă linia dintre Slovenia și Ungaria ajunge la granița ucraineană și va fi dezvoltată, dar Uh, există părți care nu sunt funcționale, spre exemplu e un tronson care nu a fost electrificat, asta va avea un impact enorm asupra tronsonului din nord. Am ales abordarea de coridoare sprijinită puternic de comisie și sper că și Consiliul o va susține, pentru că vom avea un dialog mai intens cu cei responsabili pentru toate coridoarele europene. pentru că Budapesta este un element crucial și din punct de vedere istoric în ceea ce privește căile ferate europene. Apoi, la, ca răspuns la ceea ce a spus domnul Danton, guvernul francez a fost exemplar în trecut Tunelurile au fost deja realizate și cred că asta este un semn de ușurare pentru guvernul francez că proiectul într-adevăr va fi demarat și va fi realizat. Asta am avut de spus, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Brinhurst. Vă mulțumesc uh, tuturor pentru prezentările făcute legate de Uh, proiectele prioritare de care vă ocupați și pentru că ați răspuns la întrebări și pentru că ați stimulat o dezbatere și un dezacord în cadrul Comisiei TRAN. Nu foarte multă lume poate să facă asta, dar uneori face bine la suflet să ai dezacorduri. Comisia de Transport este întotdeauna dispusă să uh, Uh, colaboreze cu dumneavoastră pentru a obține rezultate. Știm că aveți probleme cu state membre, uh, uneori și noi suntem la fel de frustrați de statele membre. Și mâine vor, uh, îmi imaginez că colegii noastre vor ridica aceleași frustrări, dar trebuie să mergem înainte. Deci să luăm mingea și să nu-i dăm drumul. Evident, trebuie să și placăm pe uh, adversari, deci mulțumesc foarte mult și le spun colegilor că nu vom avea puncte diverse, deci dacă cineva are ceva de spus la diverse, să spună acum sau să tacă pe vecie, dacă nu, atunci Ședința de astăzi se închide, se suspendă și vă reamintesc că ne reîntâlnim mâine dimineața la ora 9. Începem cu uh, domnul Cox și apoi cu, domn, cu doamna Pace și încheiem cu un schimb de puncte de vedere cu domnul Calas la ora 12. Iar de la ora 11, colegul meu, uh, vicepreședintele Riche, va prezida ședința. Deci începând de la ora 11 mâine. Mulțumesc foarte mult, o seară plăcută!